Shan, are you ready to start so we could start the meeting? Okay. Dear colleagues, I would like to start. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, o să începem reuniunea noastră de azi dimineață. Știți că primul punct de pe ordinea noastră de zi este proiectul de raport al lui Sean Kelly în ce privește contribuțiile financiare europene la Fondul Internațional pentru Irlanda și vreau să rog pe Sean, Collis, Sean Kelly să ia cuvântul, mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Acest fond există de câțiva ani deja, a fost rezultatul unui, unei înțelegeri între guvernele engleze și irlandeze acum 20 de ani și a fost un fond uh, finanțat nu numai de Uniunea Europeană, ci și de uh, Noua Zeelandă, Australia, Canada și Statele Unite ale Americii. Și acum se pare că mai ales Statele Unite sunt uh, responsabile cu acest fond și eu cred că avem un mesaj de uh, transmis, mai ales poporului irlandez. Uniunea Europeană finanțează totuși 57% din acest fond. Suntem principalul donator de altfel. Și există și posibilitatea folosirii retroactive a fondurilor pentru această perioadă 2007-2010, pentru că a fost nevoie de o acțiune fața Curții Europene de Justiție. Um, știți bine că Parlamentul, Comisia și Consiliul au ajuns să fața Curții Europene de Justiție pentru a um, clarifica toate aspectele legate de cadrul juridic și știți de asemenea care a fost decizia acestei curți. Am mai mulți colegi aici care sunt uh, foști membri ai guvernului sau care sunt uh, deputați din uh, zona Elande de Nord și cred că cu toții pot să spună că acest fond a avut o contribuție uriașă pentru procesul de pace, pentru menținerea stabilității în regiune. Și personal, cred că există marjă pentru a extinde validitatea acestui fond. Ceea ce ar fi bine este ca acest raport să treacă într-o primă lectură pentru a exista deja o bază juridică și apoi putem să plecăm de acolo pentru a face mai multe lucruri. Președinta, mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Gallagher. Mă bucur foarte mult că pot să iau cuvântul la această dezbatere despre raportul pregătit de colegul meu irlandez, Sean Kelly. E adevărat că multe milioane s-au cheltuit deja, dar trebuie să regularizăm situația. Sean a spus că fondul a fost stabilit de guvernele englez și irlandez în 1986 uh, pentru a promova dezvoltarea economică și socială și pentru a crea punți uh, între cele două părți ale Irlandei. Și să nu uităm că acest fond a fost creat într-o perioadă în care ne doream să ajungem la o Irlandă de Nord pacificată. Fondul Internațional pentru Irlanda a jucat un rol deosebit de important în procesul de pace și pentru a crea legături între comunitățile irlandeze de ambele părți ale frontierei și, bineînțeles, acest regulament este important în ce privește temeiul juridic pentru acest fond internațional. Este mai degrabă o procedură de ordin tehnic. Deci îmi doresc și eu ca acest regulament să intre în vigoare cât mai repede cu putință pentru a furniza, pentru a oferi, mă scuze, certitudine juridică. Eu reprezint cinci din cele nouă departamente care se află la frontiera de sud, la frontiera de Irlanda de Sud și um, uh, Irlanda de Nord. Și Vrem să trimitem acest mesaj că nu există impedimente în ce privește funcționarea fondului, ce este pur și simplu o procedură tehnică de regularizare. Grupul meu nu va propune niciun fel de amendament la raportul lui Sean Kelly, dar vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi Uniunii Europene și celorlalte țări care au contribuit pe parcursul timpului la acest fond, în primul rând Statelor Unite, uh, Canadei, Suediei, uh, Noi Zeelande, a fost, cum spuneam, un ajutor substanțial pentru Irlanda. Până la sfârșitul anului 2010, Uniunea Europeană va fi trimis 305 milioane de euro. Și uh, acești bani au fost folosiți pentru educație, pentru poliția comunitară, pentru construirea de locuințe și pentru programe uh, sportive, așa cum a spus și uh, colegul Kelly. fondul a și-a ținut oarecum promisiunile, a dat o rază de speranță comunităților locale și există apoi și această uh, dorință ca fondul să continue să existe. Și eu sunt încrezător în faptul că țările donatoare vor continua să facă tot ce se poate și să poarte negocieri cu guvernele britanic și irlandez pentru a vedea cum se poate face ca acest fond să continue să existe. S-a vorbit despre 323 de milioane uh, destinate procesului de pace și menținerea păcii și a solidarității. Uh, bani care vor putea fi folosiți până în anul 2013. Eu mi-aduc aminte de uh, momentul în care s-a uh, semnat pacea în Irlanda de Nord uh, și momentul în care s-a anunțat încetarea focului și atunci președintele comisiei a spus, era Jacques Delors pe atunci, a spus noi trebuie să răspundem într-un mod practic. Deocamdată nu exista o structură pentru a, a, a trimite fonduri în Irlanda de Nord. Și atunci Parlamentul a vrut să se crească finanțarea pentru Fondul Internațional pentru Irlanda, care exista deja, și această inițiativă a dat roade și a fost cu adevărat un, un efort încununat de succes pentru a menține pacea și solidaritatea de ambele părți ale frontierei. Cum spuneam, a fost un fond suplimentar, nu un niște bani care au înlocuit niște finanțări deja existente. Și în timpul acestei perioade am trimis în jur de 256 de milioane din eh, bani din care contribuția Uniunii Europene a reprezentat 180 de milioane pentru cei care n-ați auzit de uh, regiunea Danigal, este ca un fel de Alaska a Irlandei. Eu sunt om politic din 1981 și de fiecare dată când m-am întors la mine acasă, am traversat această regiune. Și eu știu cât de important este acest fond și cât de important este să poți să continui să finanțezi asemenea proiecte. Acest tratat unic a permis să se suprime frontiera um, economică dintre cele două părți ale Irlandei. Și cred că a fost unul din proiectele cele uh, cu cea mai mare reușită din lume, proiecte pentru stabilirea și menținerea păcii. Și țara mea își dorește să se continue uh, ajutarea dezvoltării economice în această regiune. Doamna președintă, mulțumesc, domnule Gallagher. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Doamna Kral, mulțumesc, doamnă președinte. Știu de ieri că sunt raportor din umbră în partea grupului meu politic, dar uh, Uh, nu pentru prima dată sunt în măsură să urmăresc proiectul de pace de la Comisia Regi în acest uh, subiect. Știu despre ce vorbim, știu despre ce este vorba. Țin să spun că grupul meu politic mereu a susținut programul pentru pace și, domnule Kelly, țin să spun că suntem de acord cu ideile stipulate de dumneavoastră. De asemenea, cred că nu vor veni niciun fel de amendamente din partea noastră, pentru că suntem de acord cu tot ceea ce ați spus. De asemenea, din partea Parlamentului putem să transmitem un semnal foarte clar că acest proces de pace din Irlanda de Nord este susținut de noi, cei de aici, și că ne angajăm pentru acesta. Poate că am reușit să mergem mai departe chiar, pentru că dumneavoastră ați venit cu câteva argumente în acest sens, în ideea de a furniza exemple de best practice și poate că am putea să venim și cu câteva cifre aici în comisia noastră uh, pentru proiecte care au dat roade într-adevăr. Consider că este foarte important ca în alte regiuni să discutăm despre acest program, să îl prezentăm, pentru că nu este un program obișnuit regional, ci este unul care are o miză politică și o importanță politică deosebită pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Nu știu dacă dorește cineva de la comisie să ia cuvântul. Nu, mulțumesc. În acest caz, aș dori să mă exprim și eu pe marginea acestui subiect, pentru că în ultimii ani am fost și eu implicată în uh, procesul uh, de a susține stabilitatea și pacea în Irlanda de Nord, proces susținut de Uniunea Europeană. După cum a spus și domnul Gallagher, sigur, acest proces depășește rolul Uniunii Europene la nivel internațional. Este vorba, la urmă urme, și de proiecte de cooperare transfrontalieră la nivelul Irlandei și de programe de cooperare cu Marea Britanie, în care participă și Irlanda de Nord. Pe lângă toate acestea, prin intermediul Comisiei Europene, Uniunea Europeană a fost prezentă în uh, um, comitetul acestui fond. Am fost așadar direct implicați, uh, lucrând cot la cot cu cei din acest program. Pe lângă toate acestea, se adaugă și faptul că în uh, perioada trecută, Comisia Europeană a stabilit și un grup de lucru care uh, a fost implicat în toate serviciile Comisiei Europene pentru a lucra, a colabora cu Irlanda, astfel încât aceasta să participe la toate programele europene de cercetare, de transport și așa mai departe, nu doar cele regionale, pentru ca, la final, autoritățile din Irlanda de Nord și cetățenii de acolo să fie mai conștienți și să perceapă mai bine posibilitățile și oportunitățile pe care le aduce participarea la procesul integrării europene. De asemenea, după cum a spus și Constanță Creel, putem să folosim exemplul Irlandei de Nord ca fiind, dacă nu un best practice, atunci uh, un exemplu de good practice, de bune practici. Cred că în urmă cu câțiva ani, în timpul uh, zilelor deschise și uh, cu întâlni, în timpul întâlnirilor cu Irlanda de Nord și cu alte regiuni din Europa, de exemplu Um, cu Cipru, o țară care, a, a, care știe și ea ce înseamnă să ajungi la pace și la reconciliere. Um, în urma acestor discuții, așadar, cred că putem să discutăm mai mult despre problema stabilității în contextul european și în contextul acestui fond pentru Irlanda. Cred că viitorul apropiat putem să invităm Comisia Europeană să prezinte tendințele actuale în privința ceea ce se întâmplă în Irlanda de Nord și modul în care Uniunea Europeană reacționează. În cabinetul meu, în trecut, a existat și un stagiu pentru cei din uh, Irlanda de Nord și sper că pe viitor vom continua exact în această direcție și vom uh, încerca să continuăm această comunicare între zona de acolo și instituțiile europene. A existat mereu și un grup de parlamentari foarte activi care au intervenit în sprijinul acțiunilor noastre pentru Irlanda de Nord. Sper așadar că vom continua pe această direcție. Consider că este foarte important pentru Uniunea Europeană să fie conștientă de modul în care se înregistrează anumite progrese acolo. De asemenea, este nevoie și de acțiuni ulterioare. Țin să-i mulțumesc uh, lui Sean Kelly și raportorilor din umbră pentru faptul că au acționat rapid, că au furnizat rapid acest raport. Vom relua această chestiune și în anii ce vor urma. În cazul în care nu mai există luări de cuvânt pe marginea acestui subiect, aș dori să vă informez că trecem la sesiunea Uh, la chestiune privitoare, de, privitoare la amendamente. Pe data de 5 mai este termenul limită de predare a amendamentelor și apoi în iunie vom vota în comisia noastră acest raport. Președinta spune că va da cuvântul lui Sean Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru sprijinul exprimat față de acest fond. Mulțumesc și pentru sugestiile dumneavoastră care au într-adevăr sens Trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă, dar și despre ceea ce s-a realizat în trecut, pentru că există într-adevăr exemple de best practice care pot să fie preluate și pe viitor. Aș dori de asemenea să spun că procesele de pace sunt mereu fragile și de aceea aveți dreptate când spuneți că probabil va fi nevoie să extindem acest fond pe viitor. Vă dau un singur exemplu în acest sens. Recent, o minoritate foarte, foarte mică a plasat o serie de bombe în diferite locuri. A fost rănit și un polițist printre victime. Acesta a fost simțit nu pentru că făcea parte din tabăra cealaltă, ci mai mult pentru că făcea parte din propria lor tabără, astfel încât să aibă un rol de a-i speria pe ceilalți. Și iată cum astfel s-a ajuns la situația în care Uh, foarte mulți au aderat la această tendință. Uh, rata de recrutare este de 50% și dacă va continua vor exista probleme pentru că, iată, sunt vizate persoane din propria tabără numai pentru a transmite un mesaj. Țin așadar să spun că acest proces de pace este fragil, a fost fragil uh, și în trecut și de aceea țin să spun că rolul Uniunii Europene trebuie să fie mai bine recunoscut și perceput în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc, spune și președinta. Dragi colegi, aș dori să închidem acest punct. Țin să vă fac câteva anunțuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea coordonatorilor de ieri. Iată ce probleme sau ce chestiuni s-au discutat ieri. În ceea ce privește avizele legislative, coordonatorii au decis să nu furnizeze avize pe marginea raportului Uniunii Europene privind acțiunea pentru etichetarea um, patrimoniului european. Comitetul, Comisia de Cultură este cea competentă în fond. De asemenea, am decis și asupra unui alt subiect și anume avizul pentru o propunere a regulamentului Comisiei și Parlamentului privind regulile și principiile pentru mecanismele de control ale statelor membre în ceea ce privește puterile de implementare ale Comisiei. Comisia competentă în fond este Juri. Acest aviz va fi emis de președintă. Coordonatorii de asemenea au decis să nu creeze, să nu facă nici un aviz în ceea ce privește concluzia la protocolul pentru integrarea managementului uh, zonelor de coastă. Este un protocol la Convenția pentru protejarea regiunilor de coastă și zonelor maritime din, de la Mediterana. Rapoarte din proprie inițiativă acum. Am început dezbaterea și s-a decis în întâlnirea coordonatorilor că în săptămânile ce vor urma vom lua în considerare diferite posibilități la care putem apela. Putem să venim cu propuneri până la finele lunii mai, astfel încât mai târziu să putem să luăm decizii privind uh, viitorul rapoartelor noastre din proprie inițiativă. Această discuție are loc acum în contextul că în lunile ce vor urma, rapoartele din proprie inițiativă vor lua sfârșit și un raport de implementare va putea fi emis abia după aceea. În grupurile noastre politice vor exista discuții acum în ceea ce privește rapoartele din proprie inițiativă, care trebuie, decizia asupra căreia trebuie să cădem de acord la finele lunii mai. Am discutat de asemenea și invitația pe care am primit-o de la președintele Parlamentului European, invitație ce a venit de fapt de la guvernul bruxelez. Această propunere vehicula ideea de a constitui un grup de lucru în Parlamentul European, în special uh, un grup de lucru ce vizează comisia noastră pentru o întâlnire în octombrie, însă coordonatorii au decis să nu accepte această invitație pentru că este una din cele 271 de regiuni ale Uniunii Europene și decizia a fost bazată uh, în mare parte pe ideea că astfel nu am putea face față unor invitații ulterioare ce vor veni în, pe același subiect. Acest lucru se întâmplă și în contextul că în iulie vom avea o întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale oricum. Aceasta a fost așadar întâlnirea, ceea ce s-a decis la întâlnirea coordonatorilor, să nu dăm curs acestei invitații. S-a mai luat o decizie cu privire la un alt aspect – și anume proiectul pilot în contextul bugetului 2011 Coordonatorii au decis să emită recomandări membrilor comisiei noastre în ceea ce privește um, viitoarele proiecte pilot pentru 2011. Acest lucru va fi finalizat pe 20 mai. Este vorba despre o procedură preliminară care urmează a facilita uh, viitoarele proiecte pilot. Deciziile formale finale vor fi luate uh, la sfârșitul verii în uh, condiții bugetare normale. Acum suntem într-o fază pregătitoare și vom fi în măsură să reflectăm asupra acestui subiect pentru a lua o decizie înainte de 20 mai. De asemenea, a venit și o cerere din partea lui Lambert Van Nistelrooy cu privire la zilele deschise Secretariatul va informa coordonatorii cu privire la tot ce este acum pe masa de lucru pentru pregătirea zile, zilelor porților deschise. Asta desigur, uh, vizează comisia noastră, veți primi prin intermediul coordonatorilor noștri toate informațiile relevante. În principiu, acestea au fost lucrurile dezbătute ieri de coordonatori. Am înțeles că nu există alte comentarii, asta dacă nu cumva v-ați răzgândit și doriți să luați cuvântul. În cazul în care nu dorește nimeni să ia cuvântul, putem să considerăm că deciziile luate de coordonatori sunt adoptate în comisia noastră. Următoarea provocare este fie începem cu doamna Vestel, care are la dispoziție jumătate de oră pentru dezbatere. Acum avem 15 minute la dispoziție până începe votul. Deci, ori amânăm votul și trecem la dezbatere, ori reușim să ne descurcăm cumva înainte de vot, sau dacă nu, voi suspenda ședința până la ora 10. Depinde de dumneavoastră. Așadar, începem acum ca să nu pierdem timpul. În acest caz, o rog pe doamna Vestel să-și prezinte raportul. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich finde es ein bisschen... Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că este puțin problematică absența doamnei Schulter, pentru că, la urma urmei, avizul se referă la raportul acesteia. Am văzut că nu este în sală, motiv pentru care aș tinde să sugerez să așteptăm, pentru că Ceea ce am eu de spus pe marginea vizului meu o vizează în mod direct. Ar fi păcat ca ea să nu asiste, ar, fi, ar trebui mai apoi să repetăm această discuție. Poate că nu o văd eu în sală, o vedeți noastră de la prezidiu, în cazul în care într-adevăr nu este aici, aș ține să amânăm discuția. I don't see, Sunt la prezidiu aici mai sus, dar din păcate, spune președinta, nu o zăresc în sală pe doamna Schulter. Deci Vreau să știu ce vom face, dacă suspendăm ședința sau nu. Eventual putem să trecem la ultimele puncte de, la, de pe ordinea de zi și anume chestiuni diverse. Este vorba despre punctul 15 de pe ordinea de zi. Așadar, punctul 15 a fost soluționat. În ceea ce este data următoarei reuniuni, punctul 16, dragi colegi, vă comunic că este vorba despre 2 și 3 iunie în 2 iunie după amiaza, în 3 iunie dimineața, v-aș ruga să nu întârziați la aceste reuniuni ca să putem să rezolvăm totul în timp util. Ne rămâne punctul 14, un schimb de opinii cu Comisia Europeană mai rămâne și discuția raportului doamnei Vesta și apoi votul. Voi suspenda ședința până la ora 10. Sper să fie posibil să începem la timp. Se suspendă reuniunea timp de 15 minute. So it's good because so they have time to look into some small okay, problems so in the roads. So it's also pity that is not there. But yeah, but it's Australia is not there, but I don't know the other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 Dear colleagues, can you check your machines now? Dragi colegi, vă rog să vă verificați uh, echipamentul ca să nu pierdem timp. Dear colleagues, we have technicians with us now, so... Dragi colegi, tehnicienii sunt uh, prezenți. Dacă aveți probleme, vă rog să le semnalați. Verificați acum mașinile. So, So can we, we open the votes? Can we check the votes? We open the votes. Deschid votul pentru a putea verifica consolele de vot. A votat toată lumea? Încă nu. Still three people that probably, yeah. Can every... Încă trei persoane. Poate vota toată lumea, vă rog. It's moving all the time, so it shows that you are still I believe everybody voted, so we close the vote. Cred că a votat toată lumea. Închid votul. It works, I understand. So we can start voting. We start with Începem uh, votarea. Începem cu punctul 8 raportului Ricardo Cortes Lastra am primit 99 de amendamente și există și amendamente de compromis care au rezultat în urma negocierilor. Am solicitat schimbarea titlului în conferința președinților și cei care au uh, susținut uh, schimbarea titlului au căzut de acord pe 14 aprilie. Votăm acum proiectul de raport cu privire la contribuția politicii de coeziune la obiectivele Uh, Lisabona și UE 2020. Dezbaterea este prevăzută pentru sesiunea din luna mai. Trecem la vot. Amendamentul 1 s-a retras. Amendamentul 11. Pentru. Abțineri. Împotrivă. Se adoptă. 12 s-a retras. 13 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Avem îndoieli, deci deschidem votul la amendamentul 15. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 pentru, 16 împotrivă. amendament oral a raportorului la alineatul 4. Raportorul nu dorește să spună nimic. Votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, deschid votul. Amendamentul 18, s-a deschis votul, s-a închis votul. 22 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Amendamentul 19 s-a retras, amendamentul 20 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 20, se deschide votul. 18 pentru, 19 împotrivă, se respinge. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 s-a retras, 24 și 25 sunt identice, le votăm împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 acoperă amendamentele 26 și 27. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, la alinatul 13, acoperă amendamentele 29, 30, 32 și 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 173 s-a retras. Compromisul 4. Acoperă amendamentele 36 și 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Compromisul 5 la alineatul 13A acoperă amendamentele 38 și 69. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, cade, 40 s-a retras, trecem la compromisul 6 În ceea ce privește compromisul 6, aș vrea să fac o observație. În versiunea în limba engleză se vorbește despre uh, plain regions. Cred că trebuie să se vorbească despre mountain regions. Este un termen tehnic și aș vrea să se țină cont în traducere. Mulțumesc. Luăm notă. În documente se folosește mountain regions. Votăm compromisul 6. Acoperă amendamentele 41 și 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 18 împotrivă. 42 cade și trecem la 44 pentru, împotrivă. 44, deschidem votul la amendamentul 44. S-a închis votul. 16 pentru 24 împotrivă cade. 45 s-a retras. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 cade. Și ajungem la 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 48 s-a deschis votul. S-a închis. Cade. 18 pentru, 24 împotrivă. Compromisul 7 la paragraful 15a, alineatul 15a, acoperă amendamentele 49 și 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 8 acoperă amendamentele 52, 53 și 54. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 50. S-a retras. 51 cade. Și ajungem la 55. Nu, cade și 55. Trecem la 57. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că nu se adoptă, însă verificăm. 57. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă. S-a adoptat. 58 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm, îmi pare rău. Deschidem votul. Vote is closed. S-a închis votul. 18 pentru, 23 împotrivă. Nu se adoptă. Trecem la 59 pentru, împotrivă, cade. 60 pentru, împotrivă, cade. 61 pentru, împotrivă, nu este clar, să verificăm. A 61. Votul s-a închis. 23 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66, 66, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 66. S-a închis votul, 24 pentru, 17 împotrivă, se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă, abțineri, nu știm, verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. 18 pentru, 23 împotrivă, cade. 69 cade, 70 pentru, împotrivă, abțineri. După părerea mea, se respinge. 71 pentru, Ist. împotrivă, abțineri. Se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 74. Vote is closed. 25 against. S-a închis votul. 16 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, la alineatul 21, acoperă 78 și 79. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la compromisul 10, care acoperă amendamentele 80, 82 și 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 12 împotrivă se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 acoperă 89, 90, 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se respinge. Abțineri, mai întâi, se respinge. 94, vot pe părți, solicitat de raportor. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, verificăm partea a doua, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 23 de voturi pentru, 14 împotrivă, 4 abțineri, 95 s-a retras, Există un amendament oral la alineatul 26, amendamentul domnului Verheyen, care nu este prezentă, putem vota amendamentul oral la alineatul 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 1, acoperă amendamentele 7 și 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri se verifică amendamentul 9 la considerentul DA. Votul se deschide, votul se închide, 25 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Vot electronic final pentru proiectul de raport. S-a închis votul. 40 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Raportul a fost adoptat. Felicitări lui Ricardo Cortez Lastra. Dragi colegi, trecem acum la votul. Da? Vrea cineva să ia cuvântul? Domnul, domnul Van Nisteroi. Din câte știu eu, acest raport se va găsi pe ordinea de zi a plenarei din, din mai. Dar ar fi bine să existe o dezbatere comună mai degrabă decât uh, acest raport să fie limitat la o simplă prezentare din partea raportorului. Ar fi bine să avem o dezbatere prioritară despre politica de coeziune, uh, la care să se încadreze acest raport și altele care ar trebui să fie votate. Deci e o sugestie pe care o fac doamna președinte, dar cred că decizia încă nu a fost luată. Din câte știu eu, raportul lui Ricardo Cortes va fi pe ordinea de zi a primei plenare din mai, dar e clar că noi suntem de acord cu ideea unei dezbateri prioritare, dar încă nu se știe dacă celelalte grupuri vor fi de acord, celelalte președinți de comisii, mă scuzați, vor fi de acord, pentru că știți că au fost amânate niște voturi uh, de la sesiunea trecută de la Strasburg și atunci încă nu se știe foarte clar uh, ce puncte vor fi lăsate pentru prima și ce puncte vor fi lăsate pentru a doua sesiune din luna mai. Doamna Crel. Da. La ultima reuniune a coordonatorilor am discutat despre acest lucru și am spus că doream să avem o dezbatere prioritară asupra politicii de coeziune și să fie o chestiune cheie pentru a doua sesiune din mai sau sesiunea din iunie. Am spus și eu că trebuia să fie dezbatere prioritară pentru prima sesiune din mei, dar nu știm încă dacă așa se vor întâmpla lucrurile. Pentru raportul pe care tocmai l-am votat nu există nicio îndoială, dar pentru raportul Van Nistelrooy încă nu se știe. Ne-am uh, prezentat dorința la conferința președinților, dar încă nu știm exact care va fi rezultatul. Cum spuneam, sunt aproape sigură pentru raportul dumneavoastră, domnule Cortes Lastra, dar ne luptăm și pentru raportul Van Nistelrooy ca să avem câștig de cauză. Dar atunci vreau să vă cer să facem mai multă presiune prin intermediul grupurilor politice, pentru că, de fapt, decizia finală ține de conferința președinților. Și fără sprijin politic nu putem să avem câștig de cauză. Vă spun asta cum doriți să o interpretați, oficial sau neoficial. Putem să trecem la vot sau nu? Deci, trecem la raportul domnului Van Nistelrooy în ce privește uh, sinergiile din domeniul uh, cercetării și inovării, în ce privește fondul European de Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare, am primit foarte multe amendamente, 74 mai exact. Acest raport a fost făcut uh, în baza regulii 50. A existat cooperare între mai multe comisii. Lista de vot o aveți în față. Deci putem să începem. Compromisul numărul 1, care acoperă amendamentele 6, 7 și 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 10. Pentru că 9 a fost retras, amendamentul numărul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 2 care acoperă amendamentele 12, 16 și 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul numărul 19. Ah, nu. Numărul 15. Cine este pentru? Avem vot pe părți, deci întâi prima parte, la amendamentul 50, nu 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte este caducă. Acum trecem la amendamentul numărul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum Deci, trecem la amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral? Se adoptă. Acum amendamentul 21 cu amendamentul oral inclus. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22 nu, este caduc. Trecem la compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Știți că acoperă amendamentele mai jos citate. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum Amendamentul numărul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm alineatul 15, prima parte. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm amendamentul oral al raportorului la, la aliniatul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm din nou 29 astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, aliniatul 8, prima parte, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, care acoperă amendamentele 30, 31, 46 și 3 aliniatul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, care acoperă amendamentele Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35 este caduc. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 10, prima parte, acum. Deci, am adoptat fără vot. Acum trecem la 34. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Acum, alineatul 11, prima parte, care a fost adoptat fără vot. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul oral, la amendamentul 49, făcut de doamna Crel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și amendamentul 49 este la amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Haideți să verificăm, vă rog, pentru amendamentul 54. Să deschizi votul. 54, amendamentul numărul 54. S-a închis votul, 15 pentru, 24 împotrivă, deci se respinge. 55 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 este caduc. 57, aici am un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să verificăm. A doua parte a amendamentului 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 împotrivă, 30, 13 pentru, deci se respinge. 59, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 13, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. 64. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 a fost retras. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la alineatul 14 a fost adoptat fără vot. Trecem la amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73, mai întâi amendamentul oral al raportorului. Votăm pentru amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum 73 astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 2 a fost adoptat fără vot. Trecem la 74. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. Primul a fost retras. Al doilea amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Al treilea a fost retras. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1 este caduc. Și trecem la 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm pentru forma finală a raportului al domnului Van Nistelrooy, vot electronic. S-a deschis votul. Close. S-a închis votul, 39 pentru, 1 împotrivă, o abținere. You are also Poulos? That is Diana. It's me. It's you. Yeah, so it's also you. Now, uh, any, yeah, colleagues, You need a break? No. Dragi colegi, vreți o pauză? Nu? Trecem la raportul în ce privește transparența în politica regională și finanțarea sa. Și cred că domnul Tremopoulos dorea să spună ceva, nu? Atunci trecem la vot. Avem 54 de amendamente și se va vota în plenară în luna iunie. Trecem la vot. Amendamentul numărul 5. Favor. Amendamentul 5 este pentru, împotrivă. Deja văd că trebuie să facem o verificare electronică pentru amendamentul 5. S-a deschis votul. Sau nu, spune președinta. S-a închis votul acum. 14 pentru 27 împotrivă s-a respins. Amendamentul 6 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 7. Pentru. Împotrivă. Tineri se adoptă. Deci, votăm încă o dată. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 8. Amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 astfel amendat. Pentru. Îmi cer scuze, cred că trebuie să verificăm. Nu vreau să schimb totul ad hoc, deci am votat împotriva, am votat pentru amendamentul 8 astfel amendat. Trecem la 9 pentru, împotrivă, Cred că trebuie să facem o verificare electronică. Îmi pare rău. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Trecem la amendamentul 10. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt foarte sigură, deci facem o verificare electronică. 28 pentru, 13 minus, deci m-am înșelat eu, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. 13 este identic cu 14, votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 1, care acoperă 15-16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 acoperă 17-19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 3, acoperind 20, 21, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 27 pentru, 13 împotrivă. Sunteți foarte dispersați astăzi pentru că nu văd niciun bloc. În mod normal, la plenară sunteți așezați uh, unii lângă ceilalți. 31 pentru. 31 așadar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se spune că se adoptă, asta dacă nu cumva doriți verificare electronică. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se respinge. Da, mi se spune că se respinge. Dacă doriți verificare, să-mi spuneți. Compromisul 5 acoperă 35-38 pentru, împotrivă, abțineri, acesta este respins. 37 este caduc, Îmi cer scuze, ați dori să facem o verificare electronică? Da, verificăm compromisul 5. S-a deschis votul pentru compromisul 5. Poate vă răzgândiți, sper eu, Constanța. Nu a votat toată lumea, dar închidem votul. 27 pentru, 11 împotrivă. Se pare că se adoptă, nimeni nu s-a răzgândit. Acestea fiind spuse, trecem la 37. 36. Da, cred că ar fi mai bine să nu mai vorbiți în sală. 36 pentru... Împotrivă. Este foarte clar respins. 39. Vot pe părți pentru 39, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 40 retras, 41 cu amendamentul oral al domnului Cadec pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar dacă dorește cineva să facem verificare electronică, să-mi spună. Deci, se adoptă 41, 42. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Mi se spune că nu ridică toată lumea mâna și atunci verificăm. 43. Facem verificare electronică. S-a închis votul. Este respins cu 22 de voturi la 17. 44. Pentru. Deci 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă foarte clar. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 52 a fost retras, 53 deci, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Avem dubii, dar eu cred că se adoptă. Haideți să verificăm electronic pentru 53. S-a închis votul 27 pentru, 11 uh, împotrivă, deci se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Considerentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, uh, considerentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic pentru raport. Treizeci și patru pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Felicitări! Felicitări domnului Tremopolus! We move to the report on the... Trecem acum la un raport privind uh, o abordare comunitară pri, pentru prevenirea dezastrelor naturale și cauzate de om. Am avut uh, patru amendamente de compromis și 30 de amendamente. Votul la ENVI, Comisia Competentă în, în Fond, este uh, așteptat la începutul lunii mai. Începem acum votul și începem cu amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 8 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 1, uh, cuprizând uh, amendamentele 11-13. Văd că se dorește o verificare electronică pentru amendamentul 10. S-a deschis votul. Cred că este nevoie să mai verificăm o dată. Este incredibil. Toată lumea este pentru. Deci este foarte clar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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul, amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral pentru paragraful 4D al domnului Piper pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, pentru 30, pentru, împotrivă, se adoptă. Vot final pentru avizul astfel amendat, vot electronic. Putem să închidem votul. 37 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Deci am terminat cu voturile și fe îl felicităm pe raportor. Dear colleagues, there's no break. Dragi colegi, nu luăm pauză, continuăm și discutăm despre raportul lui Kirstin Westphal. Încă o dată, nu facem pauză. Those who have to talk, please do it outside. Vă rog, dacă aveți uh, de discutat, discutați afară. Kirstin, uh, te rog să începi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Foarte pe scurt, țin să vă spun de ce adineauri am fost de părere că nu ar fi fost bine să tratăm acest subiect în absența doamnei Schröter. Cred că raportul meu face, are legătură foarte mare cu raportul acesteia din Comisia Dânsei. Așadar, stimată doamnă președinte, dragi colegi, colega noastră, Elizabeth Schröter, în uh, Comisia pentru Chestiuni Sociale, tratează tema ocupării uh, locurilor de muncă și modul în care putem să dezvoltăm acest domeniu pe viitor. Ea definește ideea de slujbe ecologice și consideră că există un mare potențial al dezvoltării locurilor de muncă în acest domeniu, de asemenea, consideră că trebuie îmbunătățită calitatea muncii și condițiile în care uh, oamenii lucrează în domeniul ecologic. Eu cred că acest raport este unul bun și care dă roade, în special acum, în societatea în care trăim și în care ne axăm din ce în ce mai mult pe chestiunile ecologice și socialdemocrații sunt de acord cu ideile stipulate în raport pe marginea acestui subiect. În avizul meu pentru Comisia Regii, am depus eforturi considerabile pentru a nu intra foarte mult în detaliu. Cu siguranță și cei de la Comisia pentru Chestiuni Sociale sunt de acord cu această abordare. M-am gândit mai degrabă ce anume pot să tratez eu din perspectiva politicii regionale. Dar, fiindcă am avut la dispoziție doar 1500 de caractere, acest aviz a fost mult scurtat astfel încât am reușit să mă concentrez pe, punct, pe anumite puncte puncte foarte puține. Ideea esențială este că fondurile structurale joacă un rol important în crearea unor locuri de muncă noi și durabile. Regiunile trebuie să fie conștiente de faptul că la crearea de locuri de muncă ecologice pot să conteze pe sprijinul Uniunii Europene. Acest lucru se întâmplă în special în domeniul educației, pentru că știm, educația reprezintă baza pentru dobândirea de noi competențe. Regiunile și comunitățile locale au o influență mare în acest domeniu. Condițiile cadru pentru formare profesională, pentru educație, se află în mâinile celor de la nivel regional. De aceea, regiunile ar trebui să fie încurajate pentru a crea condiții cadru bune pentru educație și formare. Este foarte important să ne axăm, de exemplu, în acest sens, pentru dezvoltarea uh, mobilității în oraș și pentru dezvoltarea transportului în acele zone. De asemenea, raportul doamnei Schröter se menționează idei foarte importante pentru cei care își caută un loc de muncă, pentru că în prezent se vorbește foarte mult despre mobilitate, lucru care îl face și doamna Șurete în raportul ei. Mobilitatea este foarte importantă acum, mobilitate către locul de muncă, de la locul de muncă spre casă. Oamenii cărora le este pusă la dispoziție o bună rețea de transport în comun pot să găsească mult mai ușor locuri de muncă ce nu se află în im imediată apropiere a domiciliului lor. Astfel, la acest capitol, ca și la capitolul privind educația, se impune o modernizare a infrastructurii. Această modernizare poate să fie sprijinită prin fonduri structurale. Un alt punct uh, menționat în avizul meu este următorul. Chestiunea durabilității mijloacelor structurale. Cu toții cunoaștem cazuri în care firmele, întreprinderile au primit bani europeni pentru noi linii de producție, dar după câțiva ani producția a fost mutată în altă parte. Ei bine, acest lucru reprezintă o problemă în întreaga Europa. Slujbele durabile uh, Uh, trebuie să fie niște slujbe capabile să facă față viitorului. De aceea, după cum ne spune și Comisia mereu, trebuie să mizăm și pe durabilitatea măsurilor de cofinanțare pe viitor. Banii europeni trebuie să atragă după sine obligații pe termen lung. Uh, de aceea țin să nu se creeze locuri de muncă pe termen scurt într-un anumit punct, pentru ca mai apoi să aibă loc un transfer către o altă zonă, către o altă regiune. De asemenea, țin să menționez programul Erasmus pentru um, deputați locali și regionali. Deocamdată nu ne este foarte clar modul în care se va derula pe mai departe acest proiect, dar își poate aduce, poate aduce un aport foarte important în ceea ce privește schimbul de experiență și schimbul schimbul de uh, bune practici. Politicienii la nivel regional, la nivel local, pot să învețe foarte multe unii de la ceilalți. Chiar ieri am auzit uh, ceea ce a spus uh, domnul comisar Han pe marginea acestui subiect și am văzut că este de partea noastră când vine vorba despre dezvoltarea ulterioară a programului Erasmus. Stimați colegi, acesta este așadar primul meu aviz. Sper că am reușit să acopăr punctele cheie din perspectiva Comisiei Regii în acesta și sper de asemenea că reuș voi reuși să completez astfel um, raportul doamnei Schröter. Sunt foarte interesată de observațiile ce le veți face pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Deschid acum lista vorbitorilor și invit pe raportorii în umbră să ia și cuvântul. Doamna Șuretor are prima cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei pentru prima prezentare a raportului acesteia și, de asemenea, mulțumesc pentru munca întreprinsă pe acest subiect. Noi am colaborat foarte bine, deja colaborăm de mult timp pe acest subiect. Este vorba despre un raport din proprie inițiativă inițiativă venind de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este de o importanță majoră pentru Comisia Regii. Acest lucru se întâmplă în special pentru că de la Comisia Regii vin foarte multe condiții cadru să, care analizează dacă potențialul de ocupare a locurilor de muncă este atins sau nu. Aș dori să menționez cum este structurat raportul și cum este încadrat în acesta uh, și încadrată și Comisia Regii. Toată, tot acest demers este legat strâns de inițiativa potrivit căreia strategia 2020 uh, a Uniunii Europene spune că se dorește o schimbare către latura ecologică, dar, uh, din păcate, nu s-a reușit acest lucru foarte bine până acum. Acest lucru se întâmplă uh, cu toate că președințiile Consiliului s-au axat pe această chestiune. Președinția spaniolă a făcut acest lucru, de asemenea și președinția belgeană vrea să se axeze pe uh, crearea de locuri de muncă ecologice și sunt de acord cu aceste demersuri. În ceea ce privește raportul meu la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, uh, am analizat mai bine de 20 de studii pe această temă, studii internaționale. Este foarte interesant și faptul că această temă este discutată intens și în uh, cadrul grupurilor G8 și G20. Am, am analizat și definiția de locuri de muncă verzi, am analizat și am preluat și definiția uh, Organizației Mondiale a Muncii. Ei bine, un, din toate aceste studii rezultă foarte clar un lucru, și anume, condițiile cadru sunt decisive pentru faptul de a exploata la maximum potențialul de creare de locuri de muncă la nivel regional. Este foarte clar, este foarte important dacă există investitori la nivel regional care să vină și să spună, da, avem aici un, precondiție politică foarte bună și condiții bune pentru a investi. De exemplu, în Germania se vede foarte clar că acolo unde, din punct de vedere politic, există stabilitate, potențialul ocupării locurilor de muncă este foarte ridicat și vast acoperit la 100 de, de exemplu, se discută despre 100.000 de, de locuri ocupate în totalitate. Însă, unde uh, există instabilitate politică, e bine, acest potențial este irosit, deoarece investitorii evită aceste regiuni. Ei bine, acesta este punctul care este strâns legat de competențele Comisiei Regii, pentru că trebuie să existe o politică bine organizată, o politică bugetară bine organizată de asemenea și un mainstream care să vină și să spună da, vrem ca la nivel regional să evoluăm, să evoluăm uh, cu, în ceea ce privește industria, în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă și așa mai departe. Avem un nucleu al șanselor la nivel regional. În ceea ce privește evoluția ecologică, fie că este vorba despre eficientizarea clădirilor, fie despre mobilitate, uh, despre mobilități uh, eficiente din punct de vedere ambiental, acolo unde statul vine și spune, da, mă implic, uh, lucrurile iau o turnură cât se poate de pozitivă. Pentru că unde, din punct de vedere politic, se iau decizii în favoarea uh, acestei turnuri ecologice, vor veni și investitorii, pentru că uh, vor ști că pot investi banii acolo. Aceste studii analizate de mine nu fac decât să confirme aceste tendințe. Există cifre optimiste care ne arată că în momentul în care uh, condițiile cadru sunt uh, favorabile, lucrurile merg în direcția bună. Deci foarte important este modul în care sunt create condițiile cadru, o chestiune foarte importantă pentru Comisia de Ocupare a Locurilor de Muncă. Foarte important este și chestiunea abordată de domnul Van Nistelrooy, și anume cum uh, legăm cercetarea și inovarea de dezvoltare regională. Cum reușim să reacționăm la schimbările climatice prin cercetare și inovare ecologică? Cum vom reuși să implementăm și să finanțăm proiecte pilot la nivel regional? Ei bine, toate aceste chestiuni, toate aceste întrebări au legătură directă cu potențialul de ocupare. Colaborarea cu domnul Van Nistelrooy a fost extraordinară și cred că tocmai de aceea acest raport este atât de bun, pentru că, iată, implicațiile acestuia sunt multiple. Este foarte important pentru mine ca această comisie, Comisia Regii, să vină cu aportul său în ceea ce privește dezvoltarea regională, astfel încât, la final, în Comisia de Ocupare, să reușesc să introduc un capitol adițional pe marginea acestui subiect, ca să nu mai existe un vot separat mai apoi, pentru că trebuie să ajungem la concluzia că avem un raport complex pe care să-l putem vota astfel. Deja am stabilit care vor fi condițiile colaborării cu doamna Westphal. Sunt, aș fi foarte încântată ca ceilalți colegi să ni se alătură, alăture. O mare parte din fondurile structurale trebuie să fie investite în uh, um, programe ecologice pentru că nu vom putea să devenim uh, mai axați pe ecologie fără uh, fonduri adecvate. Există foarte multe pozitiv, exemple pozitive în acest sens, există însă și numeroase exemple uh, care arată ce se întâmplă dacă nu este suficient dezvoltat potențialul de ocupare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu știu dacă ceilalți raportori doresc să ia cuvântul, nu mi-au semnalat acest lucru. Domnul Vlasac este următorul pe lista vorbitorilor, asta dacă nu doresc raportorii să ia cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Vlasac. Eh, ja sunt veľmi rád, že pri Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Mă bucur că raportoarea s-a concentrat asupra transportului în orașe, pentru că cred că există un potențial de creare de locuri de muncă și a trebuit să fie o prioritate pentru municipalități. Problema este că Există foarte multe proiecte și prea puține finanțe disponibile. Cred că ar trebui să lansăm un apel la adresa municipalităților și guvernelor pentru a mobiliza mai multe fonduri, pentru că dacă vrem să susținem proiectele, e nevoie de finanțare. De exemplu, pentru achiziționarea de noi vehicule, nu doar pentru infrastructuri. Deci aș vrea să subliniez faptul că trebuie să uh, fim foarte atenți la utilizarea fondurilor. Acum, programul Erasmus pentru edilii, reprezentanții locali și regionali. Cred că există suficiente fonduri, însă fondurile acestea nu au fost folosite pe deplin. Până acum uh, s-a efectuat doar un studiu. Nu am reușit să, trans, să, să trimitem reprezentanți uh, locali pentru ca ei să participe la aceste programe de schimburi și cred că s-ar putea face mai multe în această privință. Mulțumesc, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce s-a făcut aici. Cred că este important să legăm toate acestea de dimensiunea teritorială a economiei verzi. Dacă mă uit la strategia 2020, constat că este o strategie care este mai atentă la problemele ecologice. Însă obiectivele nu pot fi atinse decât dacă există o viziune locală și regională și aș vrea să se discute mai mult despre nivelurile local și regional. Pentru că cred că putem stimula crearea de locuri de muncă doar dacă există o viziune integrată. Și asta spunem mereu în această comisie, și anume că trebuie să ținem cont de dimensiunea teritorială și de abordarea integrată pe care o propunem drept condiție prealabilă pentru utilizarea fondurilor. Aș vrea de asemenea să spun că avem nevoie de proceduri bune între diferitele niveluri. Cred că nu vom putea crea locuri de muncă decât dacă inițiativele locale sunt coerente cu obiectivele definite la nivel național și uh, european, în așa fel încât să nu uh, reinventăm roata. Și acest lucru se reflectă și în comunicarea Comisiei. Fiecare oraș lucrează izolat până în prezent. Nu există o coordonare. Sigur că avem nevoie de inițiative descentralizate, însă în același timp avem nevoie de o mai bună focalizare. V-ați limitat la anumite observații? Cred că putem să depunem amendamente. În orice caz, ați stabilit deja care sunt principalele obiective, care sunt prioritățile. Și nu voiam decât să fac aceste observații suplimentare. Dau cuvântul raportorului PPE domnul Kovacek. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea întâi să îi mulțumesc raportoarei pentru aceste propuneri și pentru proiectul de aviz. Sunt uh, pe deplin de acord cu colegii mei. Colectivitățile locale trebuie să participe activ la instituirea unei bune formări și atunci când instituțiile europene vin cu documente importante, cum este strategia 2020 asupra mobilității, să nu uităm faptul că noile state membre trebuie să reducă decalajele cu statele vechi și uh, pentru asta e nevoie de infrastructuri tehnice și infrastructuri fizice. Cu toate acestea, mă miră puțin faptul că se propune o societate uh, în care să existe o ocupare de plină. Eu unul am trăit într-o societate comunistă în care acea ocupare de plină era o realitate. O realitate care rămânea însă artificială și mă întreb dacă chiar poate exista o societate cu o ocupare de plină. Domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Am câteva observații de făcut. În primul rând, m-a surprins poziția doamnei Westphal asupra subiectului pe care îl discutăm. Și haideți... Aș vrea să vă explic despre ce vorbesc. Discutăm despre transportul public și despre locurile de muncă. Există probleme în țări cum este Grecia, însă nu cred că problemele acestea se leagă de subiectul pe care îl discutăm. Care sunt uh, noțiunile de care ar trebui să ținem cont? În primul rând, foarte multe fonduri vor fi investite în economiile uh, verzi, pentru că se speră că în felul acesta se va depăși criza capitalismului. Însă Frankfurt Allgemeine Zeitung a publicat un articol săptămâna aceasta care vorbea despre progresele făcute de China în ceea ce privește tehnologiile care economisesc uh, um, energia. Cred că aceste tehnologii sunt foarte importante. Ceea ce încerc să spun este că dacă strategia aceasta este axată pe profit și există semne că asta se va și întâmpla, țintele, obiectivele legate de ocupare nu vor putea fi atinse. Aș vrea să fiu ceva mai specific. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Într-adevăr, este un sector important și trebuie să dezvoltăm tehnologiile ecologice. Acest lucru va fi și în beneficiul companiilor. Însă mai există o problemă și anume că în regiunile izolate, nu doar în Grecia, dar și în alte țări, se vor dezvolta noile tehnologii, energia solară, eoliană și așa mai departe, și aceste tehnologii vor avea un impact asupra uh, mediului. Ne dorim într-adevăr eoliene, uh, ne dorim centrale fotovoltaice, toate acestea fac parte din noile tehnologii, însă oare chiar ni le dorim peste tot? Este o întrebare pe care trebuie să ne, punem, să ne punem. Apoi, am uh, menționat reciclarea deșeurilor. Aici uh, sunt probleme mari, nu doar în Grecia, ci și în Slovenia, după cum se spunea ieri, și în alte țări mari din Uniunea Europeană. Tehnologiile acestea pot fi ele considerate ecologice? Apoi, Vorbim despre noi sectoare industriale și despre noi tehnologii. Sigur că acestea pot fi abordate dintr-un uh, punct de vedere regional, așa cum uh, s-a spus în raportul pe care l-am votat. Însă vorbim de asemenea despre companii și sectoare care au nevoie de economii de scară. Și nu cred că această problemă se poate rezolva la nivelul unei țări sau la nivelul unei regiuni. Avem nevoie de condiții pentru producție de masă și export de masă. Cum vom face trecerea spre competitivitate? Există probleme serioase, nu doar în ceea ce privește acoperirea nevoilor, cât și în ceea ce privește depășirea crizei economice. dorim să utilizăm la maxim fondul social și alte fonduri, cum este fondul de coeziune. Și pentru asta trebuie să avem obiective de convergență. Nu putem să trecem la o economie ecologică care să nu fie legată de nevoile de producție în regiuni. În așa fel încât să acoperim, să, să reducem decalajul industrial pe care l-au anumite țări. Pentru că există regiuni care sunt în întârziere. Domnul Țeller, sunt și eu recunoscător celor două raportoare pentru că atât doamna Vesfal cât și doamna Schröter au întreprins un demers foarte bun. Ne-au prezentat niște idei foarte bune. Când discutăm despre politica de coeziune, despre politica regională, atunci acesta, acest lucru reprezintă un punct uh, cheie al politicii de susținere a regiunilor, pentru ca regiunile să-și crea, să mă competitivitatea și pentru ca astfel să se ocupe locurile de muncă. Până acum am discutat despre strategia de la Lisabona 2000-2010, am spus că aceasta a eșuat pentru că Europa, Uniunea Europeană, uh, nu a fost dezvoltată ca fiind cea mai dinamică cel mai dinamic spațiu economic din lume. Acum, iată, nici nu am trecut bine de această strategie, când ne și confruntăm cu o alta, cu strategia 2020 și vrem să fim în fruntea luptei împotriva schimbărilor climatice și să creăm tehnologiile pe care le așteaptă toată lumea. Dar cred că uh, suntem prea succinți la acest capitol, pentru că deja am spus, am discutat în această comisie despre strategia de la Lisabona și ce a mers bine sau ce a mers prost. Am văzut că un capitol de succes a fost politica de coeziune. Dacă ne uităm la perioada 2004-2007 și vedem că au aderat la Uniunea Europeană 12 noi state, multe dintre acestea uh, mulțumită ajutorului solidar venit din partea vechilor state membre prin intermediul politicii de coeziune, atunci ne dăm seama că am reușit totuși și că am înregistrat succese la nivel regional. Ar trebui acum să luăm aceste povești de succes și să le legăm de acele puncte care sunt importante pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Cred că pentru cetățenii noștri din țările noastre, din regiunile noastre, facem politică și pentru oameni ceea ce contează este aceea că, iată, în vremuri de restriște, de criză economică, să-și păstreze locul de muncă sau cel puțin să aibă posibilitatea să uh, rămână în acest mediu al muncii. Cred că acesta ar trebui să fie unul dintre aspectele esențiale pe care trebuie să mm, le dezbatem în momentul în care discutăm uh, despre politică regională. Sunt de asemenea recunoscător raportoarei, uh, care poate nu a intrat foarte mult în detaliu, dar a intrat uh, mai mult doamna Schröter în acest detaliu, când vine vorba despre motorul dezvoltării și evoluției în Europa. Ei bine, discutăm despre educație, discutăm despre uh, durabilitate și le legăm strâns de mediul urban. Când discutăm despre politica de coeziune și de convergență, ar trebui să nu uităm așadar această dimensiune urbană, pentru că pot din proprie experiență să spun că la nivel urban, eh, dacă de acolo, la nivel urban, vin eh, fonduri europene, atunci acestea vor asigura dezvoltare regională și vor asigura ocuparea forței de muncă. Acest reprezintă un punct central în formularea politicii regionale pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Joachim <clears throat> Zeller was the last speaker. Mulțumesc. Mulțumesc, Iohannes Zeller era ultimul de pe lista mea. A, ah, doamna Mănescu. Președintă, ca să nu repet uh, ceea ce au spus uh, colegii mei înainte, uh, doresc doar să felicit raportoarea pentru um, Uh, proiectul de aviz și să salut două idei uh, pe care le-am remarcat în, uh, în acest proiect de aviz, și anume susținerea pentru proiectul pilot Erasmus pentru autoritățile locale și regionale, proiect care cred că trebuie să continue și poate cu sprijinul reprezentanților Comisiei Europene vom găsi și o soluție pentru a continua acest proiect. Și o a doua idee pe care o salut este vorba de rolul autorităților locale în formarea uh, Uh, tinerilor și în dobândirea acestora de, de noi competențe. Mulțumesc! Thank you. So, I don't know if, uh, Madame, uh... Mulțumesc. Mai dorește doamna raportor să mai facă comentarii, să tragă concluzia? Foarte pe scurt, Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în această dezbatere. Am primit așadar confirmarea că în cele 1500 de caractere am rămas totuși la subiectul esențial. Mă bucur acest lucru. Mă bucur de asemenea că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Am văzut care este opinia despre programul Erasmus și despre rolul pe care politicienii locali trebuie să l joace. Diferitele dimensiuni politice la nivel local sunt foarte importante pentru mine, pentru că, iată, eu am pornit de la nivel local, acum sunt în, la nivel european, am crescut așadar în mediul politic și știu foarte bine ce rol important joacă deciziile luate la nivel regional. În ceea ce privește ocuparea, pot să spun doar un lucru. După cum a spus și domnul Zeller, obiectivul nostru este acela de a reuși să păstrăm cât mai multe persoane în mediul de muncă. După cum a spus și doamna Schröter în raportul dânsei, trebuie să ne axăm pe faptul că trebuie să existe totuși condiții bune de lucru și să nu fie vorba despre orice uh, loc de muncă care trebuie să fie creat obligatoriu. Sunt convins așadar că noi, cei de aici, trebuie să ne axăm pe o bună colaborare pentru a, ă, aduce, a ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc în avans tuturor colegilor care își vor aduce aportul la acest raport, pentru că, iată, vedem cât de important este. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Înțeleg că putem să închidem acest subiect pentru că, iată, discuția a ajuns la final. Amintesc colegilor că termenul de pretare a amendamentelor este de, cel de 4 mai. Vom vota apoi acest aviz pe data de 22 iunie în comisia noastră. Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră. Cred că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea pe zi. Este vorba despre Uh, participarea Comisiei Europene la discuție, avem reprezentanții Comisiei alături de noi. Este vorba despre proiectele pilot derulate în 2009 la cererea Comisiei Regi. Am solicitat informații de la Directoratul General în urmă cu câteva luni în ceea ce vește progresul acestor proiecte pilot. Am primit o scrisoare de la directorul general Dirk Hanner în februarie, care a fost trimisă tuturor colegilor și astăzi aș dori să urez bun venit în rândul nostru reprezentanților Digi Regio și sper să avem un bun schimb de opinii pe marginea acestui subiect, adică proiectele pilot. După cum probabil știți, acum ne aflăm în procesul de a ne pregăti pentru decizia legată de follow-up-ul cu privire la bugetul pentru 2011. În curând vom decide dacă dorim să continuăm cu aceste proiecte sau nu Totul depinde și de ceea ce vom auzi din partea dumneavoastră. Acum vom reflecta și la potențiale uh, proiecte pilot ulterioare, de aceea întâlnirea de astăzi este extrem de importantă și pentru deciziile ce le vom lua în această comisie. Cred că Rudolf Nister este primul care va lua cuvântul. Poftiți, vă rog. Good morning, uh, Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru că ați organizat acest schimb de opinii. Așa cum ați spus, în luna februarie deja v-am trimis un raport cu diferitele stadii în care se găsesc uh, proiectele pilot și astăzi eu am să vin să vă vorbesc despre ce s-a întâmplat din februarie până în prezent pentru mai multe proiecte, lucrurile uh, au avansat și de aceea vrem să facem un update față de situația comunicată în luna februarie. În plus, față de cele patru proiecte despre care am să vă vorbesc din partea Direcției Generale Regio, vreau să vă spun că a venit aici un coleg de la Direcția Generală uh, întreprindere care vă va vorbi despre un alt proiect care este corelat cu cele pe care am să le menționez eu. Acum, cu bunăvoința dumneavoastră, am să vă rog uh, să începem. Vă rog să vă uitați ce pe ecrane, pentru că există și o prezentare PowerPoint, ca să știți exact despre ce este vorba. Mai întâi, în ce privește uh, integrarea romilor prin metoda uh, de coordonare europeană. Acest proiect pilot dorea să se ocupe de problemele multidimensionale ale comunităților de romi. De fapt, pur și simplu este vorba să promovăm o abordare integrată pentru a ajuta comunitățile de romi. Și există o legătură clară între proiectele pilot de la această rubrică și acele acțiuni de tip mainstream care au de beneficiar aceeași comunitate. Noi sperăm că aceste proiecte pilot pot să influențeze din punct de vedere al calității toate acțiunile care vizează comunitățile de romi. E vorba despre acțiuni care sunt finanțate din uh, Fondul um, European de Dezvoltare Regională Înainte de a lansa acest proiect pilot, am, am um, demarat o campanie uh, de consultare a părților interesate. Și a avut loc o discuție finală pe 25 iunie 2009, în urma căreia am reținut care ar fi fost uh, acțiunile de favorizat uh, în cadrul acestor proiecte pilot. De fapt, existau patru priorități. Acolo unde proiectele pilot ar fi trebuit să uh, fie uh, țintite. În primul rând, îngrijirile acordate copiilor uh, de vârstă preșcolară și copiilor foarte mici. Pentru că aceste comunități aveau neapărat nevoie de o integrare cât mai uh, uh devreme în viața preșcolară a uh, um, copiilor pentru a putea conta pe o um, integrare pe, reușită pe termen lung. Al doilea domeniu de acțiune este vorba despre acordarea de microcredite și posibilitatea de a lucra pe cont propriu. Știți că pentru această comunitate este foarte greu să se integreze pe piața muncii, e foarte greu să devină funcționar public și, în general, să obțină un loc de muncă. De aceea este mult mai ușor pentru aceste persoane să aibă propria lor afacere. Și atunci s-a hotărât să avem o facilitate de microcredite de exemplu, pentru o sumă de 5.000 de euro, poți deja să demarezi o micro-întreprindere. Poți să cumperi, să spun, o, o mic mijloc de transport cu care să transporti bunuri pe distanțe mici. Și oricum îi reprezintă o sursă de venit. Apoi, am dorit să putem să comunicăm mai bine către opinia publică din diferitele țări despre problemele specifice ale comunităților rome. Și am vrut să facem totul de comun acord cu reprezentanții romilor, ei chiar să fie inițiatori acestor campanii de comunicare pentru ca să știm uh, cum putem să evităm greșelile din trecut sau acele măsuri care de fapt s-au dovedit contraproductive. Ne-am dorit să mai avem și niște instrumente pentru corectarea statisticilor și a bazelor de date care îi privesc pe romi. Și deocamdată uh, încă nu am avut propuneri foarte concrete în acest domeniu, sperăm să fie cazul pe viitor. am hotărât ca o mare parte din implementarea proiectelor menționate să fie uh, făcute în exterior, pentru că noi nu avem resursele necesare pentru a ne ocupa de această implementare. S-a lansat o, uh, un apel la candidaturi și în urma procedurii de evaluare care a avut loc în anul 2009, deci a avut loc o întâlnire a Comitetului de Evaluare și în martie 2010, foarte recent, așadar, am trimis organizațiilor care au fost declarate câștigătoare decizia Comitetului de Evaluare și acum vom trece la rezolvarea aspectelor tehnice concrete legate de fiecare proiect. Vor fi multe de făcut în următorii ani. În primul rând, va exista un fond pentru finanțarea uh, învățământului preșcolar. Și Printre câștigători sunt organizațiile Ala Pidvani și Strand International. Și pentru uh, aceste programe s-a hotărât atribuirea de 1,9 și 1,5 milioane de euro și pentru un al treilea 0,9 milioane de euro. Am colaborat și cu uh, Programul Național, Programul Național de Dezvoltare și cu uh, Banca Mondială. De aici am obținut 400.000 de euro. Și aceste două organizații se vor ocupa de uh, um, faza de evaluare a proiectelor odată ce acestea vor fi implementate. Vreau să menționez uh, aceste două organizații pentru că ele s-au implicat de la bun început în uh, măsuri și programe care priveau uh, comunitățile rome. În anul 2010, deci în anul în curs, vom organiza o conferință pe tema evaluării și așa cum puteți vedea pe următorul diapozitiv. Am încercat să prezentăm cât mai vizibil cu putință problemele romilor. Știți deja că a existat acest afiș de dimensiuni foarte mari pe uh, uh, clădirea Berlemont, unde am discutat, unde am reamintit uh, că sărbătoream ziua uh, drepturilor uh, romilor. Continui acum, dacă îmi dați voie, cu a doua categorie de proiecte pilot, respectiv Erasmus pentru uh, aleșii locali și regionali. Atunci când am început să discutăm despre aceste proiecte pilot, am întâmpinat dificultăți pentru a înțelege exact cum putem să avansăm. Era clar că vor exista implicații de ordin financiar importante atât pentru Comisia Europeană cât și pentru beneficiar și chiar și pentru eventualii candidați printre aleșii locali și regionali. Și dacă doream să facem lucrurile serios, ceea ce este și scopul nostru, bineînțeles, trebuia să avem o bună metodologie de raportare și de a dovedi că aceste programe pot fi relevante și să știm exact care sunt obiectivele de îndeplinit în urma aplicării acestui program. Poate că scopul final ar fi construirea capacității uh, pe termen lung la nivel local și regional. Ca să clarificăm lucrurile și să știm exact care ar fi metoda cea mai fezabilă pentru asemenea schimburi Erasmus, am lansat un studiu de fezabilitate. Ecotech și Ecoris au fost firmele declarate câștigătoare și am vrut să testăm nivelul de interes al unui grup țintă de beneficiari. și am vrut să știm ce fel de mobilitate, ce fel de, de model de mobilitate ar fi interesant pentru acești beneficiari. În mod normal trebuia să obținem răspunsul de la firmele contractante până la sfârșitul lui ianuarie, dar s-au înregistrat întârzieri și deocamdată nu pot decât să vă dau câteva rezultate preliminare înainte de a face eh, un studiu mai aprofundat de tip factual. Am văzut că în afară de criteriul eligibilității, mai exista și chestiunea contribuțiilor financiare și apoi alte câteva puncte care ar trebui luate în considerare. Spre exemplu, bariera lingvistică la nivel local există uh, foarte puține resurse pentru uh, a face față unui mediu de lucru uh, în mai multe limbi străine. Am mai discutat despre formatul cel mai adaptat pentru a obține rezultate cât mai tangibile. Deci, Am avut un schimb de opinii de ordin general, nu ne-am mă scuzați, un schimb de opinii de ordin general, fără um, a se concentra asupra anumitor aspecte, nu ni se pare alegerea cea mai bună. Oricum, doamnă președintă, chiar și în cadrul Comisiei Europene vrem să clarificăm puțin lucrurile și să știm clar încotro vrem să ne îndreptăm și despre ce, de ce resurse avem nevoie și așa mai departe. Când discutăm despre modelul cel mai adaptat, este evident că excludem asimilarea acestei mobilități cu un fel de uh, călătorie turistică. În aceste studii de fezabilitate. Am avut uh, 11 ateliere cu părțile interesate care au fost organizate în 9 state membre și feedback-ul pe care l-am obținut este pe ansamblu pozitiv. Candidații potențiali s-au arătat deosebit de interesați dar mulți s-au arătat neliniștiți de aspectele legate de durata schimbului și de uh, cota parte pe care o, o, va trebui să o plătească uh, candidatul interesat, care va fi dar așadar următorul pas în acest proiect. Noi vrem să ajutăm cât mai mult și așa cum a spus și domnul comisar Hans ieri, avem o abordare pozitivă pentru această propunere, însă avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta diferitele opțiuni și a putea face o propunere concretă. În plus, trebuie să verificăm dacă în în programele de cooperare existente ar exista vreun instrument, vreo cale pentru a face față nevoilor identificate de către aleșii locali și regionali. Deocamdată este prematur să vă spun încotro ne îndreptăm. De aceea, repet că avem nevoie de un răgaz suplimentar pentru a întâmpina dificultățile și a furniza soluții. Și să vă spunem exact la ce rezultate trebuie să ne așteptăm. Ask my colleague... Pentru următoarea perioadă pilot, aș dori să îl rog pe colegul meu să facă o actualizare a acestora. Este vorba despre uh, stadiul general al acestora. Um, uh, chairperson and... Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să vorbesc despre acest uh, proiect pilot uh, important. După cum știți, are legătură cu un domeniu care vă interesează îndeaproape, vă interesa îndeaproape în calitate de comisar pentru politica regională. un uh, domeniu în care s-au făcut multe datorită resurselor alocate prin acest proiect pilot, 2 milioane de euro pentru anul 2009 și 1,5 milioane de euro pentru anul în curs. Dați-mi voie să amintesc foarte pe scurt de ce facem ceea ce facem. Atunci când interpretăm competențele care ne sunt conferite de către Parlamentul European, încercăm să contribuim la instituirea unui parteneriat eficace între Comisie și țările terțe, ținând cont de nevoia acestor uh, țări în ceea ce privește informarea și politica regională. Există o cerere de informații cu privire la politica regională în Uniunea Europeană ne folosim de experiența noastră, avem o experiență de peste 20 de ani, în ceea ce privește gestionarea politicilor regionale, mai ales în contextul guvernanței uh, la mai multe niveluri. Și credem de asemenea că contribuim la crearea unei bune imagini a Uniunii Europene pe plan internațional. Considerăm de asemenea că politica regională este o oportunitate excelentă de a explica țărilor terțe care sunt valorile noastre europene în acest domeniu. De exemplu, importanța piețelor deschise, care este una dintre condițiile prealabile pentru politica regională, respectarea reglementărilor în ceea ce privește achizițiile publice, de asemenea respectarea standardelor de mediu și respectarea egalității șanselor. Toate acestea sunt condiții care sunt îndeplinite pentru uh, a avea o politică regională în Uniunea Europeană și sunt tot atâtea valori care sunt interesant de promovat în relațiile cu țările terțe. În timpul executării uh, proiectului, în 2009, am uh, organizat conferințe și seminarii. În al doilea rând, am organizat schimburi de opinii și programe de formare uh, pentru actori cheie în domeniul uh, dezvoltării regionale. Apoi am început să organizăm studii și, nu în ultimul timp, am uh, publicat comunicări și instrumente în acest domeniu. Nu vreau să vorbesc prea mult, aș vrea să vă vorbesc însă despre tipul de acțiuni pe care le-am inițiat – pe 11 și 12 mai 2009 am organizat un seminar internațional la Bruxelles pe tema guvernanței, la care au participat circa 300 de participanți. Am organizat și un seminar pentru țările ASEAN în luna mai a acelui an și am organizat întâlniri la nivel înalt în contextul zilor deschise în luna octombrie și, în sfârșit, am organizat o conferință asupra problemelor de cooperare pentru uh, zona economică și monetară din Africa de Vest, la Burkina, în Burkina Faso. O a doua serie de acțiuni se referă la schimbul de oficiali și la programe de formare, mai ales uh, în uh, Brazilia, 40 de reprezentanți uh, au venit în Uniunea Europeană pentru a vedea cum se organizează și implementează politica regională, cum se rezolvă problema dependenței geografice și așa mai departe. În al doilea rând, am organizat schimburi între China și sud-estul Angliei în ceea ce privește inovația și managementul clusterelor și de asemenea am organizat o vizită a reprezentanților din șase țări din America Centrală în regiuni din Spania, în așa fel încât aceștia să afle care sunt provocările în domeniul politicii regionale. Această vizită este deosebit de interesantă pentru că se discută despre posibilitatea creării unui fond de dezvoltare supranațional pentru aceste șase țări din America Centrală. Și modelul pentru acest fond ar fi fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune care există în Uniunea Europeană. În ceea ce privește a treia serie de acțiuni, este vorba despre studii, în 2009 s-au organizat studiile și s-au stabilit termenii de referință lucrăm la un studiu cu Ucraina, un studiu care se referă la provocările din uh, regiunile din Ucraina. Discutăm cu Asociația Regiunilor Frontaliere din uh, America Latină cu privire la chestiunea frontierelor și uh, rezultatele studiului vor fi prezentate la Ecuador pregătim un studiu cu Mercosur și OCDE-ul ne ajută să facem o revizuire teritorială a Braziliei. Este vorba despre toate acțiuni inițiate în 2009. Așteptăm rezultate concrete în 2010 și în prima parte a anului 2011. În sfârșit, am elaborat instrumente de comunicare pentru exporturi. Unii au văzut poate pachetul informativ uh, care este intitulat uh, "Politica regională, experiențe pentru țările din afara Uniunii Europene, cu semnul întrebării. Cu semnul întrebării pentru că noi nu dăm instrucțiuni nimănui în ceea ce privește gestionarea politicii regionale. Discutăm pe baza acordurilor și consensului. Însă, în 20 de ani de experiență am desprins niște învățăminte care pot fi foarte utile în contextul acestui dialog. Activitatea continuă în 2010 folosim resursele bugetare care au fost uh, făcute disponibile în 2009 și prevedem o serie de acțiuni pentru acest an. I-am susținut pe brazilieni pentru a organiza zile deschise pentru toate regiunile din Brazilia. Tema era politica regională. Organizăm ateliere pentru uh, persoane care lucrează în administrație în Brazilia, seminarii cu privire la metodele de evaluare, controlul financiar și auditul, uh, gestionarea sistemelor. Vom uh, uh, coopera cu chinezii în ceea ce privește chestiunile de politică regională în contextul organizării expoziției de la Shanghai. Argentina este o altă țară care ar dori să intensifice dialogul cu Comisia Europeană și eventual cu OCDE-ul. Vom continua de asemenea să lucrăm cu Ucraina și ni s-a solicitat sprijin în Africa de Sud și Australia, de asemenea, au solicitat sprijin. Există patru țări, însă, cu care am semnat un memorandum de înțelegere, China, Rusia, Brazilia și Ucraina și încercăm de asemenea să gestionăm toate cele ad hoc care ne provin din alte țări în funcție de disponibilitatea resurselor. E foarte greu să definești programul de lucru de pe o lună pe alta, însă, în general, atunci când o țară se confruntă cu dificultăți din cauza schimbărilor administrative, țara respectivă solicită sprijinul. În 2009, Cooperarea cu Rusia a fost foarte uh, lentă. În 2010 însă ea se intensifică. În 2009 cooperarea cu China a fost foarte activă și în 2010 iată că începe să lâncezească tot ceea ce pot spune dincolo de acest imprevizibil este că solicitările sunt mult mai mari decât uh, putem noi să gestionăm există o solicitare reală din partea administrațiilor din întreaga lume care doresc să afle mai multe despre acest model de restribuție care este politica de coeziune în Uniunea Europeană. Direcția Regională Direcția Generală pentru Politica Regională ar fi întâmpinat mari dificultăți în a face față acestor solicitări de una singură, și sprijinul pe care ni l-a oferit, uh, ni l-a oferit proiectele pilot a dus la o cooperare mult mai bună și aș vrea de aceea să îmi exprim recunoștința pentru sprijinul acordat de Parlamentul European. Am avut uh, un, contacte cu Lambert Van Nistelrooy în ultimele 18 luni și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care lucrează la aceste proiecte. A fost foarte interesant să ne punem întrebarea ce facem în politica regională și a fost important să ne punem deja noi această întrebare înainte de a explica politica regională țărilor terțe. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul acordat prin aceste proiecte pilot. Mulțumesc. Aș vrea să închei cu informații legate de a patra acțiune, acțiune pregătitoare pentru a pregăti condiții mai favorabile pentru microcredite. Această acțiune pregătitoare este însoțită de un fond de 8 milioane de euro această sumă va fi folosită împreună cu fondurile Jasmine, facilitatea tehnică pentru a promova construirea de capacități în uh, instituția de microfinanțare și, de asemenea, sprijinul oferit de Banca Europeană de Investiții pentru acțiunile de microcreditare. Această acțiune pregătitoare este deci doar o cărămidă în această construcție care vizează promovarea microcreditelor. De fapt, e vorba despre o sumă de 7 milioane, pentru că există două tipuri de contribuții. EIF este uh, trustul care gestionează aceste contribuții și de curând am hotărât că facilitățile vor fi gestionate deci de către EIF. Fondul European de Investiții. În 2009 am uh, oferit un grant de 4 milioane și vom acorda și restul de 3 milioane. Am, acord, am încheiat acest acord cu Fondul European de Investiții și fondul a hotărât să suplimenteze acest fond cu 250.000 de euro. Ce intenționăm să realizăm cu această sumă de 7 milioane de euro aferente, aferentă uh, acțiunii pregătitoare. Să acordăm capital pentru instituțiile de finanțare nebancare. Este vorba despre 5 furnizori de microcredit și uh, în total vom avea circa 8-9 instituții care vor beneficia. O contribuție medie de 900.000 de euro. Scopul este să obținem viabilitate viabilitatea acestor instituții de microcreditare pe termen mediu, în așa fel încât acestea să aibă standarde profesionale. Fondurile pe care le obținem din partea Parlamentului European vor fi investite pe o perioadă de patru ani după ce vor fi transferate la Fondul European de Investiții și facilitatea va fi închisă în anul 2017. În ceea ce privește gestiunea acestor acțiuni există un cost de 17% pentru întreaga perioadă, de până în 2017. Ce se prevede pentru 2010? Consolidăm coordonarea diferitelor activități în domeniul microcreditării, pentru a crește eficiența și pentru a dezvolta sinergii între diferitele componente. Am hotărât să punem la dispoziție contribuția de la Progress și propunerea Jasmine și Banca Europeană de Investiții ne oferă o nouă dimensiune, pentru că nu oferim contribuție doar pentru construirea de capacități, așa cum s-a prevăzut, adăugăm încă o dimensiune și Banca Europeană de Investiții își va spori contribuția. Discutăm cu colegii noștri de la um, Direcția Generală Uh, din Comisia Europeană pentru a vedea cum putem să eficientizăm activitatea. Aceasta este misiunea pentru 2010, să identificăm un model potrivit pentru a dezvolta activitățile de microcreditare în cel mai bun posibil, cu o perspectivă pe termen mediu fără a pune sub semnul întrebării ceea ce s-a început cu Jasmine și cu inițiativa uh, dumneavoastră. Doamnă președinte, aș vrea să închei această relatare vorbind despre primele patru acțiuni și aș vrea să întreb dacă există, dacă e prezent în sală vreun coleg de la DG Enterprise. Ieri am vorbit cu un coleg la telefon și mi-a spus că va veni. Trebuie să cer scuze în numele lui. Sunt dispus să răspund la întrebări. Sunt uh, gata să ascult și reflexiile pe care le-ați putea avea. Mulțumesc! Avem 25 uh, de minute pentru discuții și primul pe listă este Lambert Van Nistelrooy, care este părintele abordării globale. Mulțumesc! Eh, vă mulțumesc! Mă bucur să vă avem astăzi în Comisia Regii, pentru că acum știm unde ne situăm, dar ar trebui să știm și încotro ne îndreptăm. Primul punct este acela că proiectele pilot reprezintă o posibilitate, o șansă pentru Parlament de a face lucruri adiționale importante care poate ar putea să reprezinte pe viitor o linie prioritară bugetară în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea este foarte important. Acum noi testăm anumite lucruri pentru ca pe viitor acestea să devină o parte stabilă a priorităților pe rol. Poate că va dura 2-3 ani, dar trebuie să ne asigurăm că discutăm despre povești de succes. Informațiile ce le avem acum ne oferă o piatră de temelie, dar nu ar trebui să așteptăm prea mult și să tergiversăm totul, pentru că ar trebui să facem din aceste chestiuni o politică integrată în Uh, demersurile noastre. Este o întrebare pe care vă adresez și dumneavoastră, doamnă președinte. Cum venim noi cu propuneri pentru 2011 ca și Comisie Regii mm, pe chestiuni pe termen lung? A să ne gândim. În al doilea rând, nu aș dori să intru foarte mult în detalii cu privire la informațiile ce ne-au fost furnizate, dar aș dori să menționez proiectul pilot privind uh, comunitatea romă. Mă bucur foarte mult că avem acum câteva propuneri și știu că grupul socialist a inițiat această idee în momentul în care ne-am pus la masa negocierilor. Este bine, poate ar fi bine să discutăm cu cei care au sprijinit această idee, eu cred că s-a înregistrat un progres cu acest proiect pilot, dar cred de asemenea și că este dificil să ajungem la originea problemelor în această comunitate pentru a schimba lucrurile pe termen lung, pentru că să nu uităm, țintind spre durabilitate. Cred totuși că se înregistrează un progres și că, într-adevăr, acum ne gândim probabil la o potențială integrare a acestei chestiuni într-o politică pe termen lung, în special din perspectiva integrării. Al doilea proiect pilot, programul Erasmus. Această propunere a venit de la grupul ALDE, dar proiectul acesta nu funcționează chiar cum ne-am fi dorit. Dacă ai un proiect pilot și îl treci prin procedurile normale de la Comisia Europeană, este greu ca acesta să funcționeze. Dar ceea ce cred eu este că probabil Parlamentul a dorit să vină cu un nou impuls în această abordare nouă de a îi determina pe cei de la nivel local și regional să acționeze altfel. Poate că ar fi posibil să delegăm aceste chestiuni altora, ar fi fost mai bine, de fapt, să delegăm aceste chestiuni altora, cum am făcut și cu alte proiecte, dar acum, iată, am păstrat această chestiune la noi și ne confruntăm cu o serie de întrebări ce avem voie să facem, ce, avem voie, ce nu avem voie să facem și la final nu am avut succesul scontat. Ai nevoie cam de nu ai, de fapt, foarte mult timp la dispoziție pentru a arăta că reprezinți un succes. Unii jucători de fotbal nu au foarte mult timp la dispoziție, toată nu li se acordă nici măcar 2 ani, ori acest proiect deja a depășit acea perioadă. Deci, trebuie să vedem ce vom face pe viitor. Să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți eficace și că efectele sunt cele scontate. Eu am anumite rezerve cu privire la acest proiect și cred că dacă vom continua uh, pe mai departe tot așa, vom rata o șansă de a încuruna acest proiect de succes. În ceea ce privește cooperarea regională, am... Uh, nu, nu vreau să comentez inițiativele, țin doar să spun că cooperarea extensivă reprezintă mult mai mult decât uh, discuții despre schimbările climatice, despre discuții purtate cu Organizația Mondială a Comerțului. Este mai degrabă vorba uh, despre cum anume putem să ajungem la abordări propice la nivel regional pe termen lung. Deci, dacă ai o idee și primești foarte multe întrebări pe marginea acestei idei, după cum a spus și domnul Hall, asta pentru a răspunde la uh, ce anume a dus la miracolul ce reprezintă astăzi uh, Europa, cu siguranță trebuie să vedem cum anume s-a ajuns la această poveste de succes privind în trecut. Știm, am discutat despre buna cooperare cu Comisia Europeană, cu OECD, dar aș dori să întreb unde anume se situează participarea membrilor Parlamentului. Țin să repet că dacă există reuniuni importante, trebuie pur și simplu să trimiteți grupurilor politice sau să găsim o altă modalitate, doamnă președinte, astfel încât să existe o posibilitate ca noi să știm ce se întâmplă și să spunem mai departe ceea ce se întâmplă. Este important să păstrăm această chestiune ca fiind o linie bugetară prioritară pe termen lung și nu cred că ar trebui să revină această chestiune uh, părții pentru dezvoltarea Comisiei Europene. Am uh, discutat mai mult timp cu Asociația uh, Zonelor Frontaliere și am discutat foarte mult despre Um, modul în care abordăm această chestiune. În America Latină nu abordează acest subiect astfel și pierd foarte multe capacități, foarte multe um, beneficii în ceea ce privește servicii de sănătate, de transporturi și așa mai departe. Acum ei ne întreabă pe noi cum putem să transformăm <coughs> regiunile transfrontaliere astfel încât, din punct de vedere economic, să fie viabile. Acum există un studiu pentru America Latină care va fi dezbătut foarte uh, curând și trebuie mereu să vedem cum anume transmite mai departe informațiile. Vedem așadar că de multe ori informațiile ne sunt solicitate și nu uh, suntem noi cei care mergem să le furnizăm neapărat din proprie inițiativă. În ceea ce privește microcreditele, de cele mai multe ori lucrurile mărunte generează uh, chestiuni extraordinare. Și cred că este foarte înțelept să acționăm împreună cu celelal ceilalți uh, actori de la comisie, pentru că nu ar trebui să lucrăm neapărat individual, ci ar trebui să organizăm totul împreună și apoi să ne bucurăm de rezultat. Este la urmă urmei un proiect pilot. Trebuie să nu ratăm această posibilitate. Așadar, țin să spun reprezentanților comisiei să gândească un mod propice de a organiza totul, de a nu uh, se gândi neapărat în termeni individualiști pentru ca împreună să reușim. Mulțumesc pentru toate informațiile. Îl rog pe secretariat, cei din secretariat să ne țină la curent cu continuările ce vor conține informații importante, cred că ar trebui deja să ne gândim la perioada 2011-2013 pentru a veni cu idei noi. Și există câteva, de exemplu, pentru mediul urban, există mai multe idei, dar ar trebui să discutăm și despre noi posibilități pentru anul următor. Mulțumesc, domnul François Alfons are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste patru inițiative sunt deosebit de interesante. Evaluările au fost însă destul de inegale. Împărtășesc punctul de vedere în ce privește comunitățile rome. Pe hârtie totul apare foarte bine, dar sper ca și în practică lucrurile să fie așa și noi suntem, uh, pe de altă parte, dezamăgiți în ce privește programul Erasmus pentru aleși locaș regional. Suntem dezamăgiți de faptul că nu s-au găsit încă soluții concrete pentru acest tip de program care reprezintă o necesitate. Da, probabil că nu este productiv uh, ca aleși din Portugalia să meargă să facă schimb de experiență în Finlanda. Poate ar fi mai bine să facem invers. De exemplu, să lansăm un apel de candidaturi și acele colectivități care și-au dovedit uh, experiența în anumite domenii, în ce privește energiile regenerabile, transportul, uh, dezvoltarea uh, universităților și așa mai departe, deci ca aceste colectivități să devină niște locuri în care să poată să vină mai mulți candidați aleși locați regional din alte părți ale Uniunii Europene și timp de o anumită perioadă să poată să vadă concret cum funcționează acele comunități să învețe din experiența lor. Acest lucru ar permite o Uh, promovarea acelor comunități locale care uh, pot să fie un exemplu de bune practici și, în același timp, ar putea să fie o ocazie pentru acele colectivități care vor, la rândul lor, să instaureze o anumită politică, să meargă să se inspire din exemplul colegilor. Și ar fi, bineînțeles, o, o posibilitate de formare suplimentare pentru aleși locali și regionali din diferite zone ale Europei. Acum, eu cred că um, am putea să facem foarte multe lucruri dacă insistăm asupra facilității de microcredite. Am văzut deja exemple pozitive în acest sens. Mă spune doamna președintă, mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu am să mă exprim eu însă. Din punctul nostru de vedere, este primordial să constatăm că aceste proiecte pilot nu sunt uh, numai niște uh, evenimente punctuale care vor dispare de îndată ce nu va mai exista sursă de finanțare, ci uh, ar trebui să fie un punct de plecare pentru niște politici pe termen lung, niște politici sustenabile. În acest context, pentru majoritatea colegilor din sală, Erasmus pare a fi chestiunea cheie. Am dezbătut despre ea și ieri împreună cu domnul comisar, am mai discutat și cu alte ocazii. Noi găsim că rolul pe care îl va juca uh, guvernanța locală va crește în Europa și tocmai de aceea aleșii locali și regionali au nevoie de această sursă suplimentare de informații. Trebuie să îi ajutăm să um, își îmbunătățească uh, calitatea muncii prestate în calitate de aleși. Tocmai de aceea ne-am gândit să lansăm un Erasmus pentru uh, ei. Era pur și simplu în ideea de a facilita și de a accelera acest proces de îmbunătățire a calității serviciilor aduse de comunitățile noastre. Și atunci trebuie să continuăm să ne gândim cum putem să transformăm această inițiativă într-un program funcțional. Bineînțeles că Comisia Europeană nu trebuie să se transforme într-un fel de agenție de voiaj care să faciliteze deplasările dintr-un punct într-altul, așa cum a spus pe bună dreptate domnul director. Dacă am înțeles eu bine, vreți să vă folosiți de um, alte programe deja existente, tip Urbacto, ca să găsiți un model de funcționare pentru Erasmus. Oricum, noi avem intenția ca acest tip de program Erasmus să fie um, pe agenda și în următorii ani și să avem tot timpul un, um, o, fonduri suficiente pentru acest tip de mobilitate. Știu că la comisie discutați și despre regulamentul financiar, care va fi punctul de plecare al unei noi politici eu însă știu ce greu este să faci asemenea modificări. Și atunci, în cadrul acestui nou regulament financiar, poate că am putea să avem anumite prevederi pentru a accelera, pentru a ușura lucrurile. Pentru că această mașinărie birocratică uh, um, care trebuie pornit atunci când Comisia încearcă să lanseze un nou program, trebuie să fie mai bine unsă, trebuie să ne putem mișca mai repede. De multe ori pierdem potențialul, uh, uh, um, avantajele potențiale a anumitor programe, tocmai din cauza că durează mult prea mult pentru a le pune în practică. Și, în plus, avem nevoie de coordonare cu politicile viitoare, în special cu politicile de dezvoltare urbană. Deci ar fi bine dacă Erasmus sau ceva asemănător ar deveni un instrument permanent. Așa cum a spus și colegul Van Nistelrooy, există o problemă cu finanțarea acestor proiecte pilot. În Comisia Europeană, resursele umane sunt deja uh, uh, folosite la maxim și atunci când apare un nou proiect, e foarte greu uh, să te ocupi de el pentru că noi nu ne gândim la impactul lansării acestui nou program asupra resurselor umane în cadrul Comisiei Europene. Deci trebuie să oferim comisiei suficiente mijloace pentru ca ea să se poată ocupa în mod eficient de aceste noi programe. Pentru că dacă uh, nu există resursele uh, suficiente pe plan intern, atunci comisia este obligată să uh, delege um, um, operarea acestor programe în exterior, pentru că altfel ar dura ani de zile pentru a recruta noi resurse uh, umane. Deci, președinta Areia insistă asupra faptului că trebuie să ne gândim și la uh, consecințele pe plan de resurse umane a gestionării acestor proiecte pilot. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să vorbesc mai mult despre proiectele pilot destinate comunităților rome eu cred că aceste proiecte ar trebui să fie primele care să se transforme într-o politică uh, principală. Și să putem să folosim uh, exemplul de bune practici din aceste programe pentru comunitățile rome, pentru tot ceea ce se va întâmpla pe viitor. Deci, cum spuneam, bunele exemple care vor uh, putea fi reținute în urma aplicării acestor proiecte vor trebui transformate în uh, politici, în practici uh, principale care să fie aplicate la nivelul întregii Uniuni. Domnul Olbricht. Uh, uh, we, especially in, in our... Cred că, mai ales în comisia noastră, a trebui să examinăm foarte îndeaproape noile inițiative și felul în care sunt introduse. Mă gândesc la Jessica, de exemplu. Este un proiect frumos și când autoritățile locale s-au întâlnit cu Banca Europeană de Investiții și au văzut cât de scump este, au spus, este frumos, dar e complet inutil în multe cazuri. Da, Banca Europeană de Investiții și-a schimbat puțin politica. În țara mea s-a propus un nivel minim care era complet uh, inacceptabil. Când introducem o nouă idee care e foarte practică, foarte interesantă, a trebuit să fie cât mai simplă cu putință, pentru că altfel vom confirma faptul că politica europeană este atât de complicată încât este imposibil să faci ceva. Erasmus a fost una dintre cele mai simple idei din lume. Jean-Marie Bopli a propus un element foarte simplu. Autoritățile locale pot învăța de undeva. Autoritățile locale organizau genul acesta de schimburi de ani de zile. Deci nu era nicio problemă. Nu era nicio problemă de limbă. Pentru că asociațiile organizează astfel de acțiuni și nu uh, au probleme lingvistice. Nu se fac deplasări atunci când persoanele respective nu vorbesc o limbă străină. Când am negociat cu comisia, am discutat cu Jean Charleg discutăm despre cum se poate introduce un proiect. Și după luni de negocieri, Ecosuvertur a fost organizat. Și Comisia Europeană nu făcea decât o muncă de supraveghere. Am impresia că e foarte important că atunci când propunem ceva, să consolidăm Comisia Europeană. Pentru că fie ajungem la o Uniune interguvernamentală, fie încercăm să avem o Uniune Europeană mai puternică. Nu putem să însărcinăm Comisia cu un proiect mic, de 2 milioane de euro, ca să descoperim după 2 ani că e prea complicat. Sau un milion de euro și descoperim după aceea că e prea complicat. Știu că nu este vina dumneavoastră, pentru că sunteți prinși într-o capcană. Este capcana ideilor mici. Un proiect pilot ar trebui să fie propus cuiva imediat, unuia dintre actorii mari. Actorii mari care dispun de personal. Poate să fie foarte ieftin. Și Comitetul Regiunilor ar putea prelua un astfel de proiect. Cred că de aceea e o lecție foarte bună de învățat. Nu vreau să critic comisia, pentru că comisia nu are nicio vină. O să vi se ceară un studiu de, filoz- de fezabilitate, evaluări ex-ante, post-ante, post și așa mai departe. Și se vor cheltui toți banii. Cred că e de ajuns. Fie facem un proiect pilot, pentru 100 de persoane din Europa și e o idee, există o idee foarte bună. Trebuie să așteptăm rezultatele. Există câteva exemple bune în Europa. De ce să nu trimitem oameni în, locuri, în locurile acestea, cu banii respectivi? Pur și simplu să facem asta. Îmi pare rău că spun asta. Însă am discutat uh, jumătate de oră despre un proiect de 2 milioane de euro și după 2 ani de zile suntem uh, complet pierduți. Haideți să facem ceva simplu și să nu împovărăm comisia cu ceva cu totul și cu totul neimportant. O să vă cereți scuze, probabil că nu ați cheltuit 2 uh, milioane de euro. Însă răspundeți de miliarde de euro. Noi discutăm despre un proiect care este atât de mic. Mulțumesc, Ian. Cred că este important să amintim faptul că atunci când am conceput regulamentul, am vrut ca Comisia să poată acționa în așa fel încât uh, Curtea de Conturi să nu oprească totul și să uh, ia banii înapoi. Există însă multe astfel de cazuri și în uh, perspectivele financiare am fost uh, încurajați să fim foarte novatori, după care Curtea de Conturi a pus sub semnul întrebării absolut totul. Poate că ar trebui să spunem clar în regulamente că proiectele pilot au un rol important și ca atare se poate uh, sări peste tot acel proces de licitații și așa mai departe. Și provocarea pentru Comisie acum este de a se asigura că regulamentul care va fi adoptat la sfârșitul lui mai, regulament care va stabili cadrul pentru următorii șapte ani, acest regulament care ar putea să distrugă toate ideile bune pentru viitor, acest regulament așadar să fie deschis pentru proiectele inovatoare proiectele pilot și în așa fel încât să putem și să lucrăm mai uh, rapid. Sper că această discuție va avea o valoare adăugată și uh, va arăta care este rolul nostru în calitate de legiuitori. Nu știu dacă Comisia dorește să intervină. 3 minute, 5 minute. Doamnă președinte, aș vrea să reacționez la câteva observații importante. Domnul Olbricht a vorbit despre dificultățile legate de lansarea acestor proiecte mici. Are dreptate, însă ar trebui să ne amintim un lucru. Nu de mult, s-a hotărât că outsourcingul proiectelor era o practică proastă. asta în cadrul reformei eh, de acum câțiva ani. Și acum ne dăm seama treptat că dacă promovăm o idee inovatoare, trebuie să lansăm proiecte mici cu mecanisme simple și să dispunem și de reguli care să permită acest lucru. Îmi pare rău să spun, însă lucrurile nu se petrec așa. Dacă ne uităm la felul în care se lansează proiectele mici, pot să vă spun că administrația și birocrația sunt foarte mari. Există reguli legate de cheltuielile mari, însă atunci când vine vorba despre managementul direct, trebuie să respectăm foarte strict toate aceste reguli. De exemplu, cei 250.000 de euro pe care i-am cheltuit pentru a clarifica felul în care trebuie să continue proiectele legate de Erasmus. Sunt bani bine cheltuiți. Nu cred că a fost o pierdere de timp, pentru că au, s-au studiat multe întrebări relevante. Astfel de inițiative ar putea fi delegate unor organizații care există deja și, după cum spuneam, la un moment dat s-a considerat că o astfel de idee nu este bună. Dacă se hotărăște să se meargă în direcția asta, conform regulilor actuale, ar exista o concurență între furnizorii potențiali de astfel de servicii. Și banii care ar veni din partea noastră ar fi reinvestiți și toate regulile pe care trebuie să le respectăm vor trebui respectate în privința utilizării acestor fonduri. Cred că nu s-ar rezolva problema. Poate că trebuie să avem în vedere o abordare extinsă a proporționalității, însă, credeți-mă, la ora actuală, chiar cu cele mai bune intenții, ar fi foarte greu de uh, îndeplinit această misiune. Nu știu dacă colegii doresc să reacționeze la alte observații făcute aici. Aș vrea să spun un lucru legat de Erasmus. Aș vrea să îl leg de măsuri existente. Există un proiect care vizează grupurile care ar putea fi beneficiari în cadrul acțiunii Erasmus. Avantajul schimburilor în cadrul acestui program este că persoanele lucrează la proiecte foarte concrete. nu mai trebuie să hotărăști care sunt temele, pentru că fiecare știe la ce lucrează și cu cine lucrează. Schimburile de persoane ar putea să ducă la o mai bună capacitate a persoanelor care acționează în mod responsabil fiecare în contextul lui. Dacă începem să deconectăm proiectele de acțiune concrete, totul va fi uh, superficial. Trebuie să încercăm să fim concreți și asta înseamnă să coordonăm uh, temele și să avem un animator care să promoveze acele elemente care sunt utile. Nu cred că o abordare descentralizată ar aduce rezultatele pe care ni le dorim. Mulțumesc. Din păcate, directorul este responsabil și de simplificare. Deci uh, ne putem exprima speranța că pe viitor se vor simplifica politicile și că vor apărea soluții care să faciliteze proiectele pilot pe viitor. Ar fi foarte important pentru noi. Dacă nu mai sunt alte probleme, acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi și suspendă această reuniune. Vă mulțumesc pentru prezență.